În primul rând, președintele a primit de la autoritățile competente uh, ale Olandei faptul că domnul Andrei Alisen a fost ales deputat european pentru a înlocui pe doamna Vicky Maijer. Uh, intrând în vigoare această schimbare la 13 iunie 2017, Parlamentul uh, ia notă de alegerea domnului Alisen. Îi uh, bun venit noului coleg. Uh, domnul Alisen uh, își va prelua mandatul în uh,